mulțumesc. Da, într-adevăr, indiferent de sexul persoanei, termenul este deplasat. Trecem la voturi acum. Aș dori să urez bun venit delegației Parlamentului din partea Republicii Kyrgyzstan, uh, domnului Yokor uh,